Are am să rog pe domnul ministru Bert Koenders să ia cuvântul în numele Consiliului. Domnule ministru, aveți cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte stimați eurodeputați la 10 săptămâni după ultimele atacuri teroriste din Paris, aș dori să pot spune că foarte probabil niciodată nu vom mai trăi un atac atât de mișelesc în Europa. Din fericire, nu sunt convins că acest lucru e adevărat, ba din potrivă. Judecând după evenimentele recente, amenințarea teroristă pare să sporească în Uniunea Europeană, dar și în vecinătatea ei, dar și în întreaga lume, așa cum o dovedesc recentele atacuri de la Istanbul, Jakarta, Gadugu și din Pakistan au arătat-o. Ca președinție vom face tot ce ne stă în putere pentru a ameliora capacitatea Uniunii de a ne proteja cetățenii și de a contraataca. Contraterorismul va fi un subiect cheie la uh, Consiliul Ministrilor de internet de la Amsterdam săptămâna viitoare. Atașăm o mare importanță și statului de drept, găsind un echilibru just în această luptă împotriva terorismului. Obstacolele în ce privește schimbul de informații privind combatanții străini vor fi un punct prioritar pe ordinea de zi. O altă temă pe care o vom aborda este schimbul de informații între statele membre în ce privește explozibilele și armele de foc. Implementarea măsurilor asupra care am căzut de acord, e de asemenea crucială, așa cum am căzut de acord în strategia de apărare interne 2015-2020. Șefii de state și guverne pe 12 februarie 2015 au emis o declarație comună după atacurile de la Charlie Hebdo și acesta rămâne cadrul pentru Uniunea Europeană urmând să fie pus în aplicare la apelul Consiliului. Președinția nu va precupeți niciun efort pentru a uh, progresa rapid în implementarea acestor măsuri și progrese s-au înregistrat deja în ultimele luni și ele figurează în uh, raportul public, um, făcut public în luna noiembrie din partea Comisiei. Cooperarea operațională este foarte importantă. S-au făcut și aici progrese. Acordul în ce privește directiva PNR, va susține forțele de poliție și serviciile secrete de a uh, urmări uh, potențialii teroriști și pe 1 ianuarie Europol a lansat Centrul pentru combaterea terorismului, o platformă robustă prin care statele membre pot ameliora schimbul de informații și coordonarea operațională. Asta include monitorizarea și investigarea combatanților străini, cât și traficul ilegal de arme de foc și finanțarea terorismului. În noiembrie 2015, statele membre au promis să uh, transmităm mai mulți, să delege mai mulți uh, ofițeri pe lângă uh, agenția uh, ECTS. Contribuțiile către bazele de date europene au fost monitorizate și sunt analizate la Consiliu. În afara contextului Uniunii Europene, cooperarea și schimbul de informații între serviciile de securitate vor fi accelerate în uh, cadrul uh, grupului pentru combaterea terorismului. Uh, sistemul de informații penale va fi uh, actualizat și vor fi conectate cu date privind terorismul. Uh, Vom amenda probabil și uh, cadrul de combatere a terorismului. Una dintre măsuri este aceea de a uh, implementa um, um, rezoluția Națiunilor Unite 2178. Negocieri pe o directivă în acest sens sunt deja în curs și sperăm să obținem un acord încă din iunie a acestui an. Dincolo de Uh, schimbul de informații între forțele de uh, poliție uh, în ce privește radicalizarea uh, și recrutarea uh, combatanților străini este o uh, prioritate. Mai multe mii de cetățeni europeni au plecat în Siria și Irak um, în calitate de astfel de combatanți. Trebuie să creăm oportunități pentru toți, trebuie să facem mult mai mult în ce privește toleranța și uh, uh ura antimusulmană, trebuie să ameliorăm dialogul interreligios și să ne comunicăm valorile. Educația este modalitatea de a face acest lucru. Dar numai prevenția nu e suficientă. Întoarcerea unor indivizi radicalizați și foarte bine pregătiți uh, este o amenințare reală. Iată de ce trebuie să ameliorăm informațiile pe care le deținem despre radicalizare. Trebuie să facem schimb de bune practici și experiență între statele membre. Deja începem să facem schimburi de experiență și cu statele terțe uh, din regiunea Orientului Mijlociu, Nordul Africii și Turcia. Este un fapt că internetul este cel mai important canal pentru radicalizare, proliferând aici conținuturile radicale. Uh, Europol are o unitate specifică care acum poate um, identifica mai bine amenințele teroriste în această formă. Internetul uh, UE Internet este un forum lansat în 2015 pentru a putea elimina conținuturile teroriste prin cooperare cu furnizorii de servicii și în acest context, firește, e foarte important. Discutarea propunerii Comisiei pentru un plan de acțiune al UE împotriva traficului uh, explozibililor și armelor de foc uh, are deja loc. În fine, aș dori să uh, men menționez pachetul în ce privește poliția la frontieră. E foarte important rolul lor în combaterea terorismului la frontierele noastre externe. Sigur că în președinția noastră controlul la frontieră nu este neapărat o prioritate și trebuie să fim foarte atenți să nu amestecăm două concepte, migrația și terorismul, dar haideți să nu uităm că marea majoritate a migranților fug de situații de conflict și fug ei înșiși de terorism. Cooperarea cu parteneri cheie, precum Statele Unite, sunt foarte importante. Vom continua să continuăm uh, colaborarea cu partenerii noștri din Africa de Nord, Turcia și uh, Balcan. Cu toții avem același obiectiv. Acest lucru s-a demonstrat prin rezoluția dumneavoastră din februarie anul trecut în vârfa terorismului și rapoartele adoptate uh, de către Comisia Libe la sfârșitul anului trecut și așteptăm în continuare cooperarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule ministru Cunders. Acum am să-l rog pe domnul comisar Avramopoulos să ia cuvântul în numele Comisiei. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. domnilor și domnilor, membrii Parlamentului, domnule Kunders, după cum știți, anul 2015 a fost un an uh, teribil din punct de vedere al experienței cu terorismul în Europa. Terorismul a ucis 150 uh, de persoane nevinovate aici. Prea multe vieți pierdute și uh, prea mulți oameni care s-au speriat din cauza acestei amenințări. Trebuie să dăm dovadă de realism, pentru că amenințarea terorismului în Uniunea Europeană este una foarte mare și este prezentă. Noi suntem hotărâți să răspundem cu energie și cu hotărâre și în același timp să menținem valorile democrației, toleranței și a respectării drepturilor fundamentale. Încă din prima zi a acestei comisii am arătat că lupta împotriva terorismului era o responsabilitate comună la nivel european. Agenda europeană asupra securității se află uh, pe masa negocierilor încă din luna aprilie anul trecut, după cum știți. Și noi am uh, accelerat acest proces cu acordul politic asupra uh, PNR-ului în UE, propunerea unei directive pe marginea terorismului, după aceea, pachetul asupra armelor de foc din noiembrie, planul de acțiune asupra traficului cu arme de foc, regulamentul Europol, adoptat în luna decembrie, și întărirea centrelor de excelență pentru lupta împotriva radicalizării și, de asemenea, lansarea unui forum la nivelul UE pe această temă. Și chiar în această săptămână am avut și propunerea de partajare a cazierelor penale pentru resortisanții care vin din afara UE. Toate acestea sunt măsuri drastice pentru a întări securitatea dincolo de frontiere și ne așteaptă și alte propuneri. Anul 2016 va fi anul în care vom încerca să abordăm problema finanțării terorismului, pentru că trebuie să eliminăm aceste surse de finanțare ale terorismului. La începutul lunii februarie vom prezenta ideile noastre și un calendar foarte concret. Pachetul de frontiere din luna decembrie este un element esențial în acest puzzle lărgit, pentru că ne va permite o partajare sistematică a acestor probleme pentru toți cei care trăiesc aici. E clar că trebuie să îmbunătățim gestionarea frontierelor externe pentru a întări securitatea internă și pentru a menține libertățile din zona Schengen. De aceea vreau să fiu foarte clar și să repet încă un punct important pentru că refugiații care traversează frontierele noastre, pentru că au nevoie de protecție internațională și au dreptul la această protecție internațională, ei nu sunt teroriști. Și vreau să subliniez încă o dată aici că niciodată nu vom pune semnul de egalitate între refugiați și teroriști. Nu putem și nu trebuie să ne fie teamă de acest lucru. Și am să fac un uh, comentariu referitor la partajarea de informații, care este o chestiune foarte delicată și esențială în același timp. Este unul dintre pilonii centrali în agenda noastră de securitate. Instrumentele europene există tocmai pentru facilitarea schimbului de informații între agențiile uh, naționale. Sistemul uh, SIS și baza de date a Europol trebuie utilizate la maxim de către statele membre. Acestea trebuie să dea dovadă de mai multă încredere între ele, să facă un schimb de informații mai bun între ele și, de asemenea, cu Europolul. Agențiile de aplicare a legii în statele membre și inclusiv agențiile specializate pe această temă trebuie să aibă același obiectiv, și anume securitatea cetățenilor europeni. Trebuie să înțelegem că dacă acționăm împreună, suntem mai în siguranță pentru că obiectivul nostru este comun și abordarea față de aceste amenințări trebuie să se facă printr-un instrument comun. Nu e vorba aici de niciun fel de concurență și trebuie să cooperăm. Există deja un schimb de informații la mai multe niveluri, însă avem nevoie de un mai mare schimb de informații și nu de unul mai restrâns. Săptămâna viitoare vom lansa oficial Uh, Centrul de luptă împotriva terorismului de la Europol. Acesta este operațional încă de la 1 ianuarie 2016. Acest centru poate deveni esențial pentru acțiunile noastre de luptă împotriva terorismului. Și dacă uh, îl utilizăm bine și dacă statele membre fac schimbul de informații necesare. Acest centru poate avea reușită și își poate atinge obiectivele doar dacă îl susținem cu toții. Susținerea oferită de Europol pentru autoritățile belgiene și franceze după atentatele de la Paris reprezintă exemplul cel mai bun al rolului pe care îl poate juca o astfel de atitudine la nivel european facilitarea schimbului de informații, controlarea informațiilor și oferirea unei asistențe operaționale către autoritățile naționale de la fața locului. Doamnelor și domnilor parlamentari, în urmă cu un an, în urma atentatelor de la Charlie Hebdo, arătam că răspunsul nostru nu trebuie să fie unul mânat de frică și nici unul pripit Comisia a propus mai multe acțiuni concrete în cadrul unei abordări globale și în acest efort colectiv am făcut progrese până acum. Însă evenimentele recente ne reamintesc că avem nevoie de eforturi și mai susținute. Și acum a sosit momentul să acționăm și să întărim nivelul nostru de cooperare. Trebuie să facem ca anul 2016 să fie un punct de cotitură pentru Europa, pentru a lupta eficient împotriva terorismului și aceasta în toate aspectele sale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum uh, am să dau cuvântul doamnei Vosenberg pentru două minute. periodic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. discut, discutăm despre combaterea amenințării teroriste. Este foarte important să învățăm din ce s-a întâmplat. În presă sunt imagini ale teroriștilor, ale celor care au comis aceste atacuri și mi se pare că e un fel de reclamă pentru teroriști. Nu se poate să acceptăm așa ceva. Uniunea Europeană are valori fundamentale, are reguli Uh, are valori democratice. În conformitate cu anchetele Europol, 5-6 mii de cetățeni europeni sunt teroriști. Dacă situația va continua așa, cum putem să o ținem sub control? Ce a făcut Uniunea Europeană? Ce a făcut uh, Consiliul? Pentru că trebuie luate măsuri importante, nu putem lăsa teroarea să domnească. Cum poate să fie controlat acest fenomen? Există grupuri, grupări structurate, există rețele. Și uh, să nu uităm că la mijloc sunt vieți omenești. Și ce facem noi? Ce răspuns dăm? Închidem granițele? Ar fi nevoie de o politică mai uh, rațională. Nu trebuie să confundăm uh, migrația cu terorismul. Cele două nu au nicio legătură una cu cealaltă dar dacă migranții pătrund pe teritoriul nostru necontrolați, printre ei se pot strecura și teroriști. Parlamentul European, Uniunea Europeană trebuie să evalueze aceste fenomene, dar să nu le confunde. Stimați colegi, trebuie să fim foarte precauți, trebuie să controlăm acest fenomen pe internet, dar și uh, printr-o colaborare între statele membre. E foarte important să colaborăm și cu state terțe, pentru că chipul terorismului este unul multiplu. Eu, uh, um, Mulțumesc. Un blue card din partea domnului Iurec. Mr. Iurec. Domnul Iurec. Mike. Sorry, sorry. Oh, okay, it works Acum merg. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat ce ați spus și ce a spus domnul comisar Avramopoulos și uh, aveți dreptate, și unul și celălalt. Comentariile dumneavoastră sunt valabile, nu trebuie să amestecăm migrația cu terorismul sau cu finanțarea terorismului și nici susținerea terorismului cu terorismul în sine. Dar sunteți de acord că dacă milioane de musulmani vor ajunge în Europa, se creează un fundal pentru evoluția terorismului aici? Este o problemă europeană. Stimate coleg, nu dorim să creăm o legătură între aceste fenomene, dar e clar că avem nevoie de un control al frontierei externe. Așa funcționează Uniunea Europeană și e foarte important să avem acest control tocmai pentru a descoperi astfel de fenomene. Cei care vin în Uniunea Europeană trebuie să respecte regulile, sigur că Uniunea Europeană trebuie să-și controleze frontierele externe, uh, și uh, noi avem însă toate bazele necesare pentru a Sipel să ia cuvântul pentru două minute. Vă mulțumesc. Atentatele teroriste din ultimele luni din Europa, dar și din alte colțuri ale lumii, nu sunt îndreptate împotriva unor persoane specifice, ci au obiectivul de a crea teroare și astfel de a perturba pacea și democrația. De aceea este nevoie de o atitudine clară împotriva terorismului care pune în pericol uh, societatea noastră liberă. Ce presupune acest lucru? În primul rând, terorismul actual nu este un fenomen național, de aceea, instrumentele existente la nivel european de anchetă și de schimb de informații trebuie să fie folosite mult mai bine, trebuie să fie adaptate mult mai bine. Aici intră și um, descoperirea um, și dezamorsarea propagandei teroriste pe internet și anchetarea celor care susțin terorismul. Și înainte de toate, e foarte important să se prevină radicalizarea din Europa. Aceasta trebuie prevenită prin integrare, prin programe de consiliere și includere. Trebuie să ne protejăm oamenii și trebuie să-i condamnăm pe uh, infractori statele membre trebuie să pună la, de mâna poliției și a justiției uh, dotările necesare. Nu trebuie să existe spații necontrolate. Anchetele trebuie să fie făcute pe plan analogic și digital și trebuie ca procedurile judiciare să își urmeze cursul. Iar uh, urmărirea penală europeană are nevoie de o definiție unitară în Uniunea Europeană pentru infracțiuni și pentru infracțiuni de tip terorist. Comisia ne-a făcut o propunere în acest sens. De asemenea, procedurile echitabile trebuie să fie totdeauna garantate ca să nu ne trezim cu proceduri care mai, mai mult uh, rău fac decât bine. În cele din urmă să uh, prevenim, să protejăm, să urmărim penal. Trebuie să folosim toate instrumentele în etapele necesare. Numai așa vom putea ocroti statul de drept și în același timp uh, vom putea combate terorismul. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Giambatski, un minut. Уважаеми дами și domnilor, e limpede că amenințarea teroristă e una din cele mai mari provocări pentru țările europene în acest moment. Din nefericire, organizațiile teroriste au fost subestimate, radicalizarea a fost subestimată și, practic, tendințele multiculturaliste au eșuat. Multe țări continuă să aplice uh, politici uh, mm, nepotrivite vis-a-vis -vis de țări care sponsorizează terorismul, cum ar fi uh, Arabia Saudită și altele. În ce privește statele care finanțează terorismul, ei bine, acestea uh, ar trebui sancționate mai degrabă decât ale înlesni viața, cum a făcut cu Turcia. Uh, Arabia Saudită, bună oară, organizează rețele teroriste, deci sancțiunile trebuie impuse. Alminter, terorismul va deveni un eveniment cotidian în viața noastră. Domnul Iejec, două minute. Mulțumesc, domnule președinte Terorismul distruge viețile oamenilor, societățile și în felul în care noi uh, trăim. Pentru aceea e nevoie de un răspuns la nivel european în cooperare strânsă cu partenerii noștri din lumea întreagă. Răspunsul european în fața acestui război asimetric ar trebui să se centreze din punctul meu de vedere asupra următoarelor lucruri. Finanțarea terorismului, securitatea internă și externă și uh, sursele terorismului. Trebuie să adaptăm legislația noastră pentru a preveni mai bine uh, problema finanțării terorismului, pentru că nu e deloc costisitor să faci atentate precum cele de la Paris. Avem nevoie de instrumente mai clare în ceea ce privește cardurile preplătite și altele. În ceea ce privește ISIS, um, Există anumite surse de finanțare care trebuie urmărite și în felul acesta să punem capăt uh, traficului. Trebuie să întărim măsurile de securitate la toate nivelurile, de la nivelul local până la nivelul european. Bineînțeles, măsurile trebuie să fie eficiente, însă nu excesive. Cooperarea uh, la nivel european și între statele membre, între uh, agențiile guvernamentale de lege și uh, de poliție sunt importante. Trebuie să nu facem greșeli ca în trecut și, pe de altă parte, trebuie să controlăm mai bine frontierele externe, pentru că miza este foarte mare și esențial ca toți cei care lucrează la frontiere să știe cine intră și cine iese din Europa. Controlele la frontierele externe sunt modalitatea cea mai bună pentru a lupta împotriva traficului de arme și pentru a uh, limita accesul la arme al teroriștilor. Totuși e vorba aici de măsuri pe termen lung, Mulți dintre cei radicalizați s-au născut în Europa și au devenit unii dintre ei luptători străini și unii au atentat împotriva propriilor lor state. E nevoie de proiecte de integrare pe care autoritățile locale să le implementeze. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Iezec. Băr, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Strategia liberală a Uniunii Europene condamnă terorismul și uh, e clar că aceasta uneori încalcă libertățile individuale. Există o dihotomie uh, și uh, uneori în loc să, prin măsurile noastre, în loc să combatem terorismul, îl consolidăm sunt tot mai multe măsuri antilibertare care sunt puse în aplicare și astfel uh, se intensifică uh, războaiele, uh, imixtiunile în treburile altor state, se încurajează fascismul, xenofobia și acțiunea teroristă. Crime odioase ca cele de la Paris, care au fost făcute peste tot în lume, necesită o politică a păcii și o politică de respectare a drepturilor internaționale. Trebuie să se pună capăt uh, acestor uh, probleme, mai ales în Orientul apropiat. Domnul Albrecht, un minut și 30 de secunde. Mă bucur să aud președinția subliniind uh, propunerile comisiei și m-aș bucura dacă va fi posibil, într-adevăr, să accelerăm uh, obținerea de soluții în lupta împotriva terorismului, pentru că în trecut statele membre au fost cele care au uh, blocat uh, măsuri în vederea uh, cooperării în ce privește combaterea crimei organizate a terorismului, în special în domeniul uh, schimbului de informații, și, dar și în ce privește autoritatea statelor membre respective a Europol și altor agenții. Lucrurile nu funcționează încă în ce privește schimbul de date, în special în ce privește informațiile despre suspecți, despre riscuri. Aici trebuie să consolidăm uh, uh, elementele, nu de a aduna uh, date individuale, care nu sunt până la urmă relevante pentru investigatori, ci să ne concentrăm pe schimbul rapid de informații asupra suspecților și acolo unde apar riscuri. Acestea sunt necesare nu doar din motive de eficacitate, ci și pentru că ne aflăm încă niște democrații bazate pe statul de drept și trebuie să respectăm valorile fundamentale pe care le uh, apărăm vis-a-vis -vis de teroriști și care au fost reamintite recent de Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg vis-a-vis -vis de Ungaria, pentru că există uh, oricând suspiciuni sau riscul de a uh, deține date despre indivizi, încălcând drepturile lor. Deci să fim uh, atenți la schimbul de informații mai degrabă decât la reținerea datelor. Mr. Wolf, un minut și 30 de secunde. Thank you, Mr. President Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Prima regulă pentru orice guvern este să-și protejeze cetățenii și să protejeze cetățenii europeni împotriva terorismului. Acesta este un lucru pe care trebuie să-l recunoașteți ca fiind o problemă foarte gravă. Însă pentru a face față problemei terorismului trebuie să știți în primul rând cine vă este dușmanul și cine vă sunt prietenii. Trebuie să știți dacă uh, partajează valorile uh, dumneavoastră și de unde vin. Aceasta este problema pe care o avem cu analiza făcută la nivelul UE, pentru că trebuie să înțelegem problema, să înțelegem unde se află și ce fac aici. Și prima parte a problemei, domnule ministru, este că în limbajul pe care îl folosiți dumneavoastră și comisia și dumneavoastră spuneați că marea majoritate a migranților fug din cauza terorismului. Nu, pur și simplu, nu e adevărat. Știm că marea majoritate a migranților sunt migranți economici. Marea majoritate a celor care caută azil sunt uh, persoane care fug într-adevăr din cauza terorismului. Aceasta este prima problemă pe care trebuie să o rezolvați. Și a doua parte a problemei pe care trebuie să o înțelegeți este că aceste frontiere deschise pe care le-ați uh, făcut, nu știți practic cine vine, cine intră, de unde vin și cum au ajuns aici și aceasta uh, creează ultima formă de terorism, terorismul intern, uh, din cauza căruia au suferit femeile din Köln, din Suedia și așa mai departe, înaintea Crăciunului. Și cu asta trebuie să vă confruntați, asta este problema dumneavoastră domnule woolfe acceptați un blue card din partea colegului jakovi? would you accept a blue card from our colleague mr jakovi? acceptați un cartonaș albastru? hvala vam lijepo poštovani kolega što ste prihvatili ovu plavu kartu. Waiting for translation. Așteptăm uh, traducerea. Thank you so much. Now it's better. Uh, imate prijevod? No, No. Da, ja bih htio poštovani kolega vezano za ono što ste rekli so i would ask you in order to ask the question in english in english i'll try i'm not so sure that i'll be so good vă rog să puneți întrebarea în engleză spune domnul pașcu o să încerc, nu știu dacă mă descurc. Ați spus multe lucruri și sunt de acord cu dumneavoastră, dar sunteți dumneavoastră de acord cu mine că terorismul este o amenințare universală, pentru că avem terorism și în Europa. Vă amintiți ce s-a întâmplat în Irlanda de Nord, în Germania, în Italia? Și de asemenea în Norvegia și în alte state din Europa? este o problemă europeană, vreau să spun, e un terorism european, pentru că nu vorbim doar de terorismul din Europa. Așadar, cred că terorismul e un pericol universal pentru noi și cred că trebuie să combatem toate tipurile de terorism. Vreau să vă spun că aveți o limbă engleză excelentă eu nu vă înțeleg limba maternă, așa că vă mulțumesc că ați vorbit engleză. Și aveți dreptate. Terorismul este o problemă internațională. Afectează familii din uh, lumea întreagă, dar avem aici probleme legate de niște indivizi uh, crescuți aici. Însă problema pe care o discutăm astăzi ține de ISIS și de ideologia lor malefică, care vrea să învrăjbească uh, oamenii între ei. Și avem o soluție, trebuie să avem o soluție nu doar europeană, ci una globală. Aceasta este calea de a merge înainte și singura soluție. Ehm, doamna Mayer, două minute. voorzitter vandaag spreken we hier over de verhoogde terreurdreiging. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici despre o amenințare teroristă din ce în ce mai crescută. Și se pare că mulți dintre dumneavoastră consideră că Europa este, a devenit o țintă a terorismului. Asta se întâmplă că, în ciuda atentatelor, nu avem uh, decât o singură analiză a faptelor. Europa este atacată și uh, dumneavoastră încă vă mai gândiți dacă e bine sau nu în ciuda problemelor pe care le avem. În ciuda faptului că se utilizează refugiații pentru a intra aici în Europa, dumneavoastră încă considerați că aceasta este o adevărată isterie. Se pare că analizele arată că dumneavoastră credeți în continuare în multiculturalism și asta înseamnă că nu înțelegeți pur și simplu care este situația. Islamiștii vor să controleze lumea și nu e o problemă că noi nu îndrăznim să-i arătăm cu degetul. Avem frontiere deschise acum care permit trecerea teroriștilor și în ciuda atentatelor, menținem acest lucru. Avem uh, 31.000 de uh, solicitanți de azil care au venit în ultima lună în Grecia și probabil că printre ei se află și viitori teroriști care exploatează uh, zona Schengen cu uh, frontiere deschise și uh, nu e problema aici uh, dacă vor fi atentate sau nu, ci când vor fi ele. Uh, deci trebuie să luați foarte în serios această problemă a terorismului și dacă doriți să-i protejați cu adevărat pe europeni, atunci a sosit momentul să acceptați faptul că singura soluție este să închidem frontierele naționale și să-i trimitem înapoi pe toți acești așa numiți solicitanți de azil, indiferent de unde vin, și să punem capăt islamizării. Minut. Ξαφνικά η Ευρώπη ανακάλυψε την τρομοκρατία. Τόσο το κίνημά în cele din urmă Europa a descoperit uh, terorismul. Zori Aurii și alții lucrează de mulți ani uh, ocupându-se de acest subiect. Dar uh, ar fi bine să ne gândim la tinerii de la Bataclan, care nu vor decât să își petreacă seara acolo. Statele europene au Uh, s-au confruntat cu teroare pe străzi și au pierdut cumva legătura cu realitatea. Uh, granițe deschise, rasism, uh, toate aceste elemente nu fac să nu ne ajută să combatem realmente terorismul. Este important să nu uităm că terorismul are un chip musulman în Uniunea Europeană. Și acesta este semnalul. Suntem aici, dar uh, nu avem ce să facem pentru a-i proteja pe tinerii noștri și pentru a ne proteja femeile. Cei mai mulți uh, dintre cei care acționează pe teritoriul european sunt chiar teroriști. Ce intenționăm să facem împotriva lor? Domnul Salini, două minute. Caro ministru, caro comisar. Mulțumesc, domnule ministru, domnule comisar, pentru declarațiile dumneavoastră. Mulțumim că ne spuneți că cu viziune și cu inteligență trebuie să abordăm drama terorismului în Europa, în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord și peste tot în lume. Mm, veștile nu sunt îmbucurătoare în zilele din urmă mai ales dacă noi, ca Parlament European, dorim să spunem că acțiunea noastră în Uniunea Europeană, fie că e în materie de administrare a datelor prin dosarul PNR, fie prin încercările noastre de a avea realmente o politică comună de apărare, dacă ne dorim ca toate acestea să meargă în direcția cea bună, nu e de ajuns. Dorința noastră nu e suficientă. Avem slăbiciuni care sunt inevitabile la multe nivele și acest lucru ține și de uh, migrație. În această dezbatere, unii încearcă să nege legătura cauză-efect între migrație și terorism. Sigur, nu putem generaliza legătura între aceste două fenomene, dar a nega faptul că cele două au o legătură e de asemenea o eroare. E o eroare de gândire, de logică. Islamul produce fenomene teroriste care au lovit continentul nostru. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Trebuie să recunoaștem că există uh, persoane care se folosesc de Coran pentru a fi violenți. Sunt lucruri inacceptabile. Trebuie să combatem astfel de manifestări. Și nu putem duce democrația acolo unde ea nu există, pentru că sensul uh, Uh, spiritului civic legat de tradiția noastră creștină e cauza acestor fenomene teroriste. Svet pretresajo novi in novi teroristi. Mulțumesc, domnule președinte. Există din ce în ce mai multe activități teroriste peste tot în lume, Pakistan, Burkina Faso și așa mai departe. Anul 2015 Probabil că ne vom aminti cu tristețe de acest an. Există din ce în ce mai mult uh, terorism și tinerii născuți în Europa devin teroriști. Se simt excluși și de aceea devin victimele uh, radicalilor. Terorismul este o amenințare pentru pacea din lume, însă este foarte important să separăm refugiații de uh, teroriști pentru că majoritatea refugiaților uh, pleacă de la ei de acasă tocmai din cauza terorismului, unde nu se simt în siguranță și dacă nu vom crește măsurile de securitate, vom uh, eșua va trebui să oferim uh, noi măsuri suplimentare de natură socială, de exemplu să prevenim radicalizarea, să uh, prevenim cauzele acestui terorism și Europa are nevoie de o strategie clară în legătură cu uh, nevoile noastre. Un schimb de informații, da, acesta este foarte important și până când nu vom avea niciun fel de măsură nu poate fi eficientă. Iată de ce trebuie să clădim și încrederea. Statele membre trebuie să fie mai active în ceea ce privește partajarea informațiilor, trebuie să urmărească pe luptătorii străini și celulele de teroriști, trebuie să urmărească armele și alte pericole la adresa UE. Și mă surprinde faptul că Consiliul nu a ajuns la un acord în ceea ce privește obligativ, obligativitatea uh, schimbului de informații asupra terorismului, pentru că asta ar putea aduce foarte multe rezultate. Trebuie să luptăm împotriva propagandei radicale musulmane în mass media socială, să uh, îi împuternăcim pe părinți, uh, să existe consimțământul lor pentru călătoria minorilor, trebuie să rezolvăm uh, problemele de radicalizare a indivizilor și trebuie să aducem măsuri de securitate și să respectăm. Would you accept a blue card from Mr. Acceptați un uh, cartonaș albastru din partea domnului Jadowski? Yes. Okay. Pani przewodniczący, szanowna pani... Mulțumesc, domnule președinte. Din câte mi-aduc aminte, au fost socialiștii cei care nu au dorit să facă progrese în ceea ce privește directiva PNR. Astăzi știm că la comisie au venit uh, noi propuneri pentru o directivă de luptă împotriva terorismului, una foarte bună. Și am o întrebare pentru dumneavoastră din partea socialiști, pentru că sunteți din grupul socialist. Veți susține aceste propuneri ale Comisiei sau veți avea aceeași atitudine de blocaj așa cum s-a întâmplat cu PNR-ul? Da, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră la acest moment cred că este important să spunem că schimbul de informații este foarte necesar, dar nu putem merge prea departe și nu putem încălca drepturile referitoare la viața privată. Într-adevăr, schimbul de informații pentru terorism este foarte important, deci trebuie să vedem în primul rând ce este în propunere. Von un minut. Stimate domnule președinte, discutăm astăzi despre amenințarea sporită a terorismului. La Paris a fost un atac terorism, la fel și la Köln. Au fost cazuri foarte numeroase uh, de atacuri, au fost uh, arestați foarte mulți infractori, jumătate dintre ei erau migranți. Nu putem să vorbim despre terorism fără să vorbim despre criza migranților. În uh, Germania, sunt uh, deja foarte mulți migranți și încă 8 până la 10 milioane sunt în drum spre țara noastră, conform datelor Ministerului de Interne. Nimeni nu pune semnul legal între migranți și teroriști, însă granițele deschise asta atrag teroriști și trebuie să tratăm responsabil granițele deschise și uh, de asemenea trebuie să îi uh, tragem la răspundere pe cei vinovați. În Germania, domnul Seehofer vorbește foarte mult, grupul CDU scrie foarte multe scrisori și uh, doamna cancelar va intra în istorie ca una care a distrus Europa. Mulțumim. Uh, doamna, doamna Zaurtundua, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Consiliul și Comisia uh, au fost de acord în ceea ce privește lista de sarcini necesare pentru a da dovadă de mai multă eficiență în fața amenințării teroriste. E foarte bine și cred că drumul pe care l-ați prezentat este unul bun. Vă mulțumim pentru că ați fost coerenți și de acord. Însă există și vulnerabilități și eu văd două slăbiciuni fundamentale în aceste propuneri. În primul rând, în fața unei amenințări uh, globale avem nevoie de un răspuns global și există state care nu cooperează în ceea ce privește bazele de date. Există state care nu cooperează în ceea ce privește schimbul de informații. Aceasta este o vulnerabilitate clară pentru că dacă teroriștii sunt conectați și noi trebuie să fim la fel de conectați pentru a fi eficienți. În al doilea rând, e vorba de uh, prevenirea precoce. E vorba de o amenințare globală, însă ea este și la nivel local și nu știm uh, care sunt uh, acțiunile care sunt bune practici sau nu dacă undeva există bune practici, ele trebuie preluate în mod sistematic. Acțiunea locală este esențială pentru a evita probleme pe termen lung și trebuie să lucrăm mai mult în ceea ce privește principala vulnerabilitate și anume prevenirea acceptați un blue card din partea domnului sonyi? would you accept a blue card from mr sonyi to the right shoulder? acceptați uh, da în dreapta dumneavoastră acolo este domnul sonyi. Stimate, stimată colegă, Ați uh, vorbit despre două provocări. Eu aș dori să vă întreb uh, ceva despre a treia provocare. Nu vă temeți că unele guverne vor uh, reacționa exagerat? Aș putea să dau exemplul guvernului maghiar, care vrea să introducă situația de criză. Cum estimați dumneavoastră această reacție a guvernelor din Uniunea Europeană? Credeți că e proporțională? Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. E clar că unul din pericole este tocmai ca guvernele care se confruntă cu fanatismul, cu teroriștii, ar putea să-și depășească limitele legale. Bineînțeles că trebuie să acționăm uh, cu legea în mână pentru a evita impunitatea, însă în același timp trebuie să susținem drepturile omului și drepturile fundamentale și statul de drept pentru că altfel pierdem lupta împotriva terorismului, pentru că e vorba aici de statul de drept și libertățile pe care le-am câștigat. Legea uh, nu trebuie să permită niciun fel de abuz, uh, pentru că abuzurile practic sunt, se întorc ca un bumerang împotriva noastră. Ales, un minut. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva terorismului nu trebuie să reprezinte o alegere falsă între securitate și drepturile și libertățile noastre. Este vorba aici de o provocare pentru care trebuie să creștem eficiența acțiunilor statului și să reamintim angajamentul nostru față de democrație și drepturile omului, atât uh, în interiorul cât și dincolo de frontierele noastre. Trebuie să eliminăm sursele de finanțare a statului islamic și trebuie să susținem forțele democratice în lumea arabă să întărim societatea civilă din Siria și Irak. Trebuie să neutralizăm rețelele de captare de teroriști, întărind coordonarea între serviciile de inteligență în statele membre. De asemenea, este responsabilitatea noastră să-i protejăm pe refugiații care fug din cauza terorismului. Cea mai bună modalitate de luptă împotriva terorismului este să facem că oamenii se simt partea unei societăți uh, și să promovăm uh, oportunitățile în comunitățile vulnerabile. Mulți teroriști s-au născut în Europa și acest fenomen uh, se poate preveni doar cu politici sociale și de incluziune socială prin educație. Argentinii, un minut voorzitter voorzitter ik hoor de eurocommissaris spreken over een voorstel wat hij wil doen. Domnul comisar a discutat despre o propunere pentru a combate finanțarea terorismului și ați, ați menționat-o și dumneavoastră de mai multe ori. Dar uh, ce obiectiv aveți? Dacă ne uităm la atentatele de la New York, la 11 septembrie, practic costurile nu au fost mari, nici costurile atacului de la maratonul de la Boston, nici atentatul de la Paris nu a costat foarte mult. Uh, da, sigur că uh, sunt foarte mulți bani care circulă în legătură cu ISIS, dar e vorba de bani care circulă în Siria, în Orientul Mijlociu, pentru a plăti uh, luptătorii, dar nu pentru a-i plăti pe cei care comit atentate. Ce ne dorim? Dorim să găsim metode de a depista finanțarea terorismului? Problema este că atunci când folosești puțin bani, nu lași cine știe ce urme. Sau am dori oare un fel de uh, sufocare finanțară? Pentru că terorismul nu costă de fapt mare lucru. Așa că nu cred că ar fi eficient. Vă rog să-mi spuneți ce vreți să faceți exact. Plus they use a feudal Arabic system of, change, of transferring the money. Um, doamna Ferrara, un minut domnule președinte l'incremento della minaccia teroristica sporirea amenințării teroriste nu înseamnă că trebuie să suprimăm libertățile noastre, ci e nevoie de mai multă securitate. Există tot mai multe amenințări în Europa, dar și în afara ei. Responsabilitatea noastră e aceea de a combate acest fenomen Statele membre trebuie să o facă, dar și Uniunea în ansamblul său, care să consolideze un schimb uh, consolidat de informații. Mm, bazele de date trebuie alimentate de uh, serviciile uh, de informații naționale. Altfel, va trebui să reintroducem controlele în interiorul Europei. E mai bine să utilizăm instrumentele pe care le avem deja, mai degrabă decât să uh, colectăm la nesfârșit uh, date. Sigur, trebuie să combatem rețele teroriste, dar trebuie să o facem tăiându-le finanțarea și aprovizionarea. Iar pentru asta e nevoie de voință politică. Vă mulțumesc. Bonanno, un minut și 30 de secunde. Grazie, președinte. Ringrazio anche... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului ministru uh, din țările de jos sunt oarecum disperat și am să mă enervez pentru că suntem 751 în acest Parlament și aici sunt maxim 30 de deputați în sală. Sunt mult mai mulți funcționari decât deputați. Asta e Europa care vrea să rezolve probleme, care vrea să discute o temă atât de gravă precum terorismul. Ce rușine! Asta e Europa? Ce o să putem spune cetățenilor europeni când iarăși va interveni un atentat și toți vom vărsa lacrimi de crocodil? Uitați-vă ce s-a întâmplat la Paris, Londra, Madrid, New York. Și noi ce facem? Da, există islamiști, există terorism, dar ce rușine pentru noi! Asta e Europa care vrea să combată terorismul? Asta e Europa care vrea să-și apere cetățenii? O Europa a unor zombi? Uitați-vă la sala asta! Cei care sunt la putere au pază de corp, au mașini blindate, dar nu ei sunt atacați, ci poporul. Și noi ce le spunem? E vina islamului. Oferim miliarde Turciei. 90% din Turcia e alcătuită din islamiști. Eu n-am nimic împotriva musulmanilor, dar noi suntem occidentali, europeni și trebuie să demonstrăm curaj. You have two blue cards. Aveți două cartonașe albastre, domnule Bonanno. Would you accept them? Le acceptat? First is Mr. Iacovcic. Mai întâi domnul Iacovcic. Mr. Iacovcic first and... Domnul Iacovcic. Și după aceea doamna Pacasa Ortundua. Italiano, così mi capirà più facile. Da, mulțumesc. Am să vorbesc în italiană ca să mă înțelegeți mai bine. Dumneavoastră Ați venit aici chiar acum câteva clipe, ați intrat în hemiciclu și după aceea veți pleca imediat. E o adevărată ipocrizie. Eu sunt aici în fiecare zi de dimineața până seara și dumneavoastră veniți aici ca și președintele dumneavoastră, ne spuneți că nu-i nimeni aici în sală și după aceea plecați imediat. E ipocrizie. Vreau să vă spun. A tutti quelli che applaudono, dico di andare a guardare i miei dati sono su 750 Da, pentru toți cei care aplaudă aici, vreau să vă spun că din 751 sunt pe numărul 16 în ceea ce privește prezența aici în hemiciclu și intervenții. Să nu-mi spuneți asta mie, pentru că eu uh, lucrez, fac tot ce trebuie și sunt uh, la numărul 16 de, și în primul rând mai sunt și primar, deci știu foarte bine ce fac cartonaș albastru din partea doamnei pagazaurtundua. Señor Bonanno, con todo respeto, yo no sé si... Domnule Bonanno, cu tot respectul față de dumneavoastră, nu știu dacă ați cunoscut teroriști. Eu, da, eu am trăit 13 ani cu uh, însoțitori de securitate din cauza terorismului și noi nu facem niciun fel de spectacol aici. Trebuie să fim eficienți și pentru asta avem nevoie de un spirit de cooperare. Dumneavoastră ați vorbit despre zombi în Europa. Eu una nu sunt un zombi. am venit aici pentru a lucra și a aduce experiența mea pentru că eu știu ce înseamnă procesul de radicalizare, de fanatism și am cunoscut teroriști pentru că am lucrat mulți ani pe această temă, așa că nu ne insultați pe noi. Nu e nevoie de 300 de persoane aici care să spună tâmpenii. E nevoie să spunem lucruri inteligente și, domnule, dumneavoastră, uh, ați dat o lovitură de teatru, e adevărat, dar nu e deloc serios și vă spun uh, cu toată bunătatea. Bine, eu nu ce l'avevo, eh, uh, caro collega, con lei, perché chi... Dragă colegă, nu vorbeam despre dumneavoastră, pentru că cei care sunt prezenți aici Uh, nu sunt cei care au fost vizați de criticile mele. E clar acest lucru. Ceea ce mă deranjează pe mine este că toți aceștia care guvernează Europa sunt cei care uh, nu se interesează niciodată. Ei nu sunt uh, atinși de aceste probleme. Nu femeile lor sunt violate. Toți aceștia nu sunt aici. Și toți cei care aplaud aici, da, trebuie să lucreze un pic mai mult, nu să rămână aici în sală și să aplaude trecem mai departe domnul papadakis un minut. Mulțumesc. Avem multe experiență, mujahedinii, Bin Laden, Al-Qaeda, ISIS, toți aceștia Uh, sunt finanțați de UE, de SUA, de monarhiile din Golf. Uh, aceștia i-au crescut, au fost buni cât au fost, au fost folosiți practic pentru intervenții în statele arabe. Primăvara arabă a devenit o iarnă aspră și acum uh, culegem ce am semănat prin intervențiile noastre, culegem teroare și opresiune. Uniunea Europeană dorește să combată radicalizarea, însă, în principiu, se încearcă doar folosirea uh, unor metode juridice, însă acestea duc la uh, limitarea libertăților și creșterea presiunii. Trebuie să punem capăt barbarismului, capitalism și uh, trebuie să... Era de așteptat ca popoarele să se revolte. Iar două minute și 30 de secunde. Domnule președinte, înainte de toate aș vrea să spun ceva în legătură cu regulamentul de procedură. Vreau să-l rog pe domnul președinte ca atunci când unii deputați jignesc uh, Uh, liderii din țările noastre și pe soțiile lor uh, să fie atenționați că nu este normal uh, un astfel de comportament în Parlamentul European. Trecând acum la uh, chestiuni concrete. Terorismul este una dintre cele mai mari amenințări și uh, sunt de acord, dragi colegi, și eu am avut bodyguard timp de 20 de ani, familia noastră a fost amenințată de teroriști. Uh, Înțeleg uh, oamenii care se simt amenințați, însă terorismul are și o altă dimensiune. Este îndreptat împotriva oamenilor, împotriva tuturor celor care nu vor să fie adepți ai Al-Qaeda sau ISIS. Sunt atacați tineri care merg la restaurant, care ies uh, la dans, care merg la un meci de fotbal sau pur și simplu ies în oraș într-o seară. Și din aceste motive vreau să spun clar, dragi state membre, trebuie să ameliorați schimbul de date. Există lacune uh, în schimbul de date și acestea trebuie acoperite pentru ca datele să poată fi uh, transmise de la un stat la altul trebuie să uh, ne transmitem informațiile pe care le avem despre teroriști, ca aceștia să nu se mai poată amesteca printre refugiați și să le dea apă la moară celor care spun că trebuie închise granițele. Nu trebuie să se întâmple așa ceva, nu trebuie să uh, blocăm nici traficul aerian, pentru că uh, nu așa vin teroriștii. Este foarte important să luăm măsuri cât mai accelerate. Trebuie ca uh, datele privind infractorii să se găsească în baze de date complete. Trebuie ca fiecare stat să aibă acces la informații despre cine, ce uh, infracțiune a comis până acum. De asemenea, poliția trebuie să fie consolidată și nu trebuie să mai fim neîncrezători față de poliție, pentru că uh, polițiștii se luptă zi de zi cu acești infractori și ne apără pe noi. Nu este cazul să arătăm doar ce greșeli face poliția pentru că e foarte ușor să acuzi, e mult mai ușor să acuzi decât să ieși în stradă și să faci ce trebuie. Trebuie să folosim noile tehnologii, uh, stimată președinția Consiliului, trebuie să folosim uh, Europol, tehnologia privind protecția datelor, uh, PNR, trebuie să combatem Daesh și e foarte important ca întreruperea fluxului financiar să fie unul din elementele pe care ne clădim strategia, pentru că terorismul terorismul nu poate funcționa decât dacă este uh, finanțat și noi îl putem combate în mod democratic și coordonat. Um, acceptați un blue card. Would you, would you accept a blue card from Giambaschi? O, un cartonaș albastru de la domnul Giambaschi, acceptați? Mulțumesc, domnule președinte. Stimată colegă, ce părere aveți uh, despre informațiile din presă? Informațiile transmise de polițiștii germani. Aceștia au spus că li s-a ordonat să îi uh, aresteze pe uh, infractor. Mă refer la ce s-a întâmplat la Köln în 31 decembrie. Zunächst einmal gilt es în primul rând, trebuie să se stabilească infrac infracțiunea și uh, nu uh, naționalitatea uh, infractorului. Acest lucru se poate face după aceea, pentru că uh, cele două nu sunt neapărat corelate. E greșit să se încerce să se stabilească întâi naționalitatea și abia apoi să se discute despre infracțiune. Eu ce doresc este să fie uh, tratate infracțiunile. Problema mea este că sunt prea multe uh, zone unde nu intră poliția, unde nu intră autoritățile, prea multe molenbeek prea multe banlieue este foarte important ca infracțiunile să fie sancționate și să uh, nu se mai încalce drepturile omului. Um, Aveți un al doilea cartonaș albastru din partea domnului Krasnodievski. Îl acceptați? Uh, ah, okay. Okay, I, I, uh, I asked the, my question. O să pun întrebarea, da. Aș dori să pun următoarea întrebare. Cum estimați faptul că ce s-a întâmplat la Köln nu a fost făcut public în presă timp de mai multe zile, nu s-a vorbit public despre aceste evenimente. Domnul Giambatski a spus că poliției s-a ordonat să um, restricționeze informațiile. Însă, în general, opinia publică din Germania și din întreaga Europa nu a fost informată de aceste evenimente. Ce părere aveți? Cum se leagă acest lucru de chestiunea terorismului? Da- S-a criticat faptul că un canal de televiziune public a uh, transmis informațiile doar după două zile. Majoritatea celorlalți diferitelor canale de presă au raportat imediat. Se dezbate foarte mult în Germania contradictoriu pe acest pe această temă. În München nu s-a întâmplat așa ceva, nu s-ar fi întâmplat așa ceva și nici în Köln nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat cartierele acestea unde nu intră poliția. E foarte important să se uh, pună accentul pe prevenție și uh, poliția să-și facă treaba și înainte, pentru că așa apar probleme. Unii de Müller, două minute. <clears throat> elnök úr! a borzalmas párizsi merényletek óta európa a terrorfenyegetettségnek. domnule președinte după evenimentele de la paris europa se teme de teroare este uh, ușor de înțeles dar e important ca în această situație să ne păstrăm mintea limpede. trebuie să respectăm uh, libertatea și democrația uh, Trebuie să nu dăm partidelor populiste posibilitatea de a răspândi frică și mai mult, atacând anumite comunități. Nu există o amenințare teroristă atât de mare încât să justifice uh, limitarea libertăților. Trebuie să luăm măsuri care să nu fie îndreptate împotriva democrației și împotriva culturii noastre. Dar asta se întâmplă și exact asta vor teroriștii și asta vor și extremiștii naționaliști. Vor să um, distrugă lumea liberă pe care am reușit să o construim în ultimii 60 de ani. Suntem de părere că libertatea și uh, valorile fundamentale ale democrației trebuie protejate uh, Trebuie să uh, nu ajungem la un sistem în care oamenii să fie uh, urmăriți în masă. Avem nevoie de o mai bună colaborare și avem nevoie de o uh, um, de un serviciu european comun de informații, de o mai bună comunicare la nivel european. Trebuie să ne asigurăm că radicalizarea tinerilor nu continuă. Educație, formare, integrare o perspectivă reală în Europa, acestea sunt instrumentele pe care le avem pentru a combate terorismul. Trebuie să spunem clar că integrarea nu este tot una cu o asimilare culturală, dar trebuie să spunem și că nu există alternative la integrare. Trebuie ca Europa să fie susținută. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Iurec. Îl acceptați? Paracalo, chire Iurec, 30 de panie przewodniczący! kolego czy pan nie myśli że. domnule președinte stimate coleg nu credeți că acest limbaj populism extremist este un limbaj al excluziunii este un limbaj al urii? vă referiți la milioane de cetățeni europeni și la mm, opinia lor exprimată democratic și aleșilor. Credeți că dacă continuăm să vorbim cu un astfel de limbaj, vom fi în măsură să uh, construim un dialog social uh, vis-a-vis -vis de problemele pe care trebuie le, să le rezolvăm împreună la nivelul Europei? Aș dori să vă spun că nu putem permite o a doua întrebare prin cartonaș albastru. Vă rog să răspundeți. Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că discuția de astăzi arată foarte clar ce colegi uh, vorbesc de terorism, ce colegi vorbesc de amenințare, ce colegi vorbesc de prevenție și ce colegi uh, folosesc această discuție ca pretext pentru a se exprima împotriva islamului, împotriva imigrației și împotriva refugiaților. Aici, în Parlament, nu avem nevoie de asemenea discursuri. Aici, în Parlament, trebuie să vorbim despre problemele obiective. Nicholson, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte întâi aș dori să spun că două mii cincisprezece a readus pe tapet problemele grave de terorism în special în europa și cred că trebuie să facem față realității europa are o problemă masivă la uh, granițele în special la granițele schengen și acest lucru trebuie rezolvat pentru că nimeni nu mai e sigur în Europa. Uh, eu vin din Irlanda de Nord și acolo am 30 de ani sub terorism. Am supraviețuit unei tentative de asasinat eu însumi și vreau să spun în mod clar că nu sunt un zombie și cei care vorbesc altfel ar trebui să se ascundă de rușine. Efectele terorismului au fost uitate mereu și mereu în istorie se uită prea ușor și așteptăm următoarea atrocitate, următoarea crimă. Ori acest lucru noi nu mai putem să-l permitem. Înainte de toate, aș vrea să spun că în Europa avem nevoie de un schimb de informații eficace și de cooperare între toate forțele de poliție din Europa. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum, pentru un minut, doamna de Sarmez. Amenințarea teroristă e globală, la nivel intern și extern și față de această amenințare trebuie să dăm dovadă de unitate, de voință și să trecem la acțiune astăzi, nu mâine sau poi mâine, ci astăzi. Să acționăm în patru direcții. În primul rând, să controlăm ca toate marile puteri ale lumii frontierele noastre în mod eficient. În al doilea rând, Schimbul de informații trebuie să fie obligatoriu între statele membre și să nu mai acceptăm uh, alte lucruri. În al treilea rând, avem nevoie de o politică comună de apărare europeană, pentru că amenințarea este la ușa noastră și, în al patrulea rând, avem nevoie de o strategie pentru politica externă pentru a găsi soluții la conflicte, în special în Siria și Libia. În concluzie, aș spune că dacă putem uh, face toate astea cu 28 de state, foarte bine, însă dacă nu, dacă nu putem fi uniți, atunci vom putea lua această inițiativă între mai puțini. Și uh, Franța și Germania, din acest punct de vedere, mi-aș dori să-și regăsească aspirațiile și viziunile uh, care se află astăzi în centrul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ernst, pentru două minute. În uh, Pakistan, drone uh, armate sunt utilizate împotriva um, teroriștilor, dar mulți civili sunt uciși. Vorbim de copii. Copii, bună oară, se tem de măsurile antiteroriste. Măsurile noastre prea adesea nu sunt antiteroriste, ci măsuri de disuasiune. Ori tocmai asta e problema. Uh, nu reușim să uh, respingem Daesh, care își continuă atentatele, ci speriem populația civilă, copiii mai ales nu vom putea avansa în lupta antiteroristă cu niciun milimetru dacă uh, luptăm împotriva focului cu foc. Ce trebuie să facem e să stârpim sursa terorismului. Adică nu doar ce ține de finanțarea uh, terorismului, discutăm uh, de mulți ani uh, ce se întâmplă în Arabia Saudită, care transportă în mod ilegal arme, Turcia, care bombardează și PKK și Daesh. Cum să avem coerență politică în astfel de condiții? populațiile nu mai știu de cine sunt susținute și de cine nu. E nevoie de o reconciliere. Și închei, încălcarea drepturilor fundamentale are drept uh, consecință slăbirea democrațiilor noastre și nu putem accepta aceasta. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fim foarte sinceri în legătură cu situația actuală. Amenințarea teroristă înseamnă, de fapt, război civil. Dizidenții la nivel intern care au drept obiective elemente strategice și care distrug societatea noastră. Trebuie să recunoaștem că teroriștii controlează acum anumite teritorii de unde uh, exportă violența și au acces la milioane de euro pentru a-și finanța activitățile. Însă, în UE, ca și în Regatul Unit, cea mai bună resursă de care dispun este zona Schengen, pentru că aceasta le facilitează arme, explozibili și exportul ideologiei lor, ca și libertatea de mișcare a oamenilor. După aceea, abia după Schengen, există un sistem bancar care facilitează finanțarea terorismului. Deci, uh, Comisia ar trebui să facă față acestor fapte, să uh, vadă ce se întâmplă cu zona Schengen și să pună capăt uh, finanțării, pentru că aceste două uh, măsuri sunt esențiale pentru a lupta împotriva terorismului. Mulțumesc. Domnul Polciac pane domnule președinte cred că reacția noastră la atacurile teroriste trebuie să fie hotărâtă și consecventă. Fac apel la dumneavoastră ca înainte să introducem uh, măsuri europene în sistemul legislativ, să ne întrebăm dacă măsurile pe care le avem nu sunt cumva suficiente Apoi uh, vreau să îi rog pe miniștrii de interne să garanteze un sistem de informații adecvat între state, pentru că sunt multe probleme, de exemplu Frontex uh, raportat date despre migranți de mai multe ori care nu au fost transmise în mod corect. Și cred că nu putem să uh, nu acționăm pentru că uh, riscăm uh, ca arme să ajungă în mâinile cui nu trebuie, unora cu un um, fundal musulman, creștin sau iudaic, dar care sunt dușmani ai democrației și ai Uniunii Europene. Cred că trebuie să ne apărăm Uniunea Valorilor, chiar dacă este greu Cred că trebuie să nu uh, avem o viziune uh, prea limitată politic. Cred că intoleranța precede ura și cred că terorismul niciodată nu uh, îi va învinge pe oamenii liberi. Nu vor reuși să ne distrugă valorile, pentru că valorile noastre sunt adânc înrădăcinate în istorie. După cum ați văzut, extremiștii din Europa sunt finanțați de Rusia. Nici acest lucru nu trebuie trecut cu vederea și cred că trebuie să ne exprimăm decisiv și în această privință. Nu am reușit, mi se pare, să um, folosim șansa de a cere comisiei să investigheze această chestiune. Este o chestiune investigată la ora actuală de Congresul American și cred că și noi ar trebui să uh, analizăm această problemă, pentru că cred că politicienii de vârf din Rusia nu consideră că cecenii sau ISIS sunt principalilor dușmani. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna uh, Revodalon Born. No. În Față cu terorismul, statele membre nu mai pot acționa singure. Uniunea trebuie să asigure coordonarea și coerența politicilor naționale, întrucât securitatea europeană este în joc. Socialiștii și democrații solicită mai multă Europa în fața terorismului, adică o împărtășire sistematică a informațiilor între serviciile polițienești, serviciile secrete și judiciare. Europol are un monopol în lupta împotriva terorismului și trebuie să devină o agenție europeană în deplinul sens al cuvântului. A combate terorismul întreabă a combate finanțarea acestuia ca atare trebuie să consolidăm acele unități care combat uh, aspectele financiare aceste măsuri trebuie să progreseze cât mai rapid. În ce privește recrutarea tot mai numeroasă a tinerilor europeni de către statul islamic, trebuie să uh, atacăm terorismul la rădăcinile sale printr-o politică sistematică de prevenire a radicalizării. Europa și statele sale membre trebuie să ofere mai multe mijloace pentru a dezvolta mijloace preventive la nivel local și până la nivel european, în școli, cartiere, întreprinderi, dar și pe internet avem obligația de a demonstra prin politicile noastre publice că tinerii noștri, toți tinerii noștri, au un loc în societățile noastre. Trebuie să reamintim valorile noastre comune de respect, solidaritate cu toate religiile, inclusiv religia musulmană, pentru că toate alcătuiesc comunitatea noastră europeană. Mulțumesc! Σας παρακαλώ να σηκώνετε το, την κάρτα την μπλε Vreau să vă rog să ridicați cartonașul albastru înainte să-și termine vorbitorul discursul, pentru că altfel nu vă vedem. Domnul Krasnodievski. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii care spun că terorismul este o amenințare internă în UE. ISIS este susținută la ora actuală de uh, o zecime din locuitorii din Regatul Unit și uh, o șesime din Franța. Însă uh, ea este susținută și în țările arabe, nu numai în țările europene. Țările care trimit numărul cel mai mare de luptători, în afară de Uzbekistan și Albania, sunt printre altele Belgia, unde se află și instituțiile europene și Franța sau Elveția. Ar trebui să ne gândim mai bine la acest aspect. Principalul obiectiv al recrutării de tineri care nu au niciun fel de valori, copiii din a doua sau a treia generație de imigranți, deseori uh, persoane care nu au reușit să se înrădăcineze uh, într-o nouă societate. Același lucru se întâmplă și cu copiii unor familii care doresc uh, să aibă stabilitate, care doresc să adere la valorile familiei. Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Votmans. Da, mulțumesc. 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. V-ați referit la țara mea, la Belgia, ca și cum luptătorii străini ar fi trimiși în primul rând de țara noastră. Nu neg aici că uh, n-am avea luptători străini care provin din Belgia. Însă aș vrea să știu și eu ce ați face dumneavoastră uh, pentru ansamblul teritoriului european, pentru că este o problemă care afectează toate statele europene. Ce ați face dumneavoastră pentru ca tinerii care sunt născuți în Europa să nu se mai ducă să lupte un, pentru un război care nu e al lor? Vă rog, domnule Krasnodevski. Da, în primul rând, aș uh, analiza mai bine care este problema, așa că aș avea o propunere. De multe ori lucrăm foarte mult uh, aici la Parlamentul European și la doar câțiva kilometri distanță, aproape de noi, se află, sunt cartiere în apropierea Parlamentului, unde se întâlnesc uh, oamenii pentru a planifica tot felul de atentate. Poate ar trebui să vedem acolo și să vedem care este realitatea la fața locului cu ochii noștri și în felul acesta să verificăm ce se întâmplă în realitate, pentru că aceasta este punctul de plecare pentru un diagnostic bun și pentru a găsi soluții la problemele despre care vorbim. Da, domnule Krasnodievski, propunerea dumneavoastră a stârnit încă o întrebare din partea doamnei Vautman. Da, aș vrea să invit, să l invit pe domnul coleg să vină cu mine la Mechelen, unde trăiesc eu. Acolo avem un primar liberal și am încercat să implicăm pe toți uh, cetățenii de acolo pentru a se simți incluși. Așa că vă invit săptămâna viitoare, veniți cu mine la Mechelen să vedeți cum abordăm noi problema și toți cei care vor să vină sunt bineveniți. Bun. Deci restul detaliilor le puneți la punct între voi. Doamna Gomes, două minute. Cum putem să ne protejăm cetățenii de amenințarea terorismului și de crimă organizată? Este foarte important uh, să nu ne mirăm de ce se întâmplă acum. Nu e nicio surpriză. Uh, putem uh, să luptăm numai împreună, pentru că statele nu fac față singure. Plătim prețul lipsei de coordonare în Irak, în Libia, în Pakistan. Trebuie să uh, atacăm sursele de finanțare ale teroriștilor, uh, traficul de droguri, de persoane, traficul cu petrol, inclusiv către așa ziși aliați ai noștri, cum ar fi Arabia Saudită sau Qatarul. Trebuie să îi susținem pe cei care luptă pe teren, cum ar fi luptătorii peșmega, trebuie să ajutăm populațiile de refugiați ca să se poată întoarce în zonele uh, ca Sinjarul. Nu uh, prin închiderea frontierelor și prin eliminarea Schengen vom pune capăt uh, acestei barbarii. Vedem o lipsă de încredere în Uniunea noastră, refuzăm să facem schimb de informații și nu combatem terorismul. Nu am uh, reușit să obținem un PNR uh, adecvat, trebuie să combatem și politicile neoliberale, nu doar terorismul care îl înrăutățesc. Trebuie să prevenim uh, aderarea tinerilor europeni la ISIS, și la fel a celor din închisori. Organizarea lipsește cu desăvârșire Trebuie de asemenea să facem față și acestui val de xenofobie la adresa refugiaților care fug de război. Nu trebuie să inventăm nimic, e doar nevoie de voință politică. Trebuie să înțelegem strat ă, interesele strategice comune, pentru că trăim într-o lume în care nu se poate altfel decât împreună. Soluția trebuie să fie o abordare coerentă a politicilor interne și externe. Guvernele trebuie să uh, colaboreze, e o problemă europeană și avem nevoie, în primul rând, de Uniune, de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Doamnă Gomes, aveți o întrebare de la doamna Ulfskog. O acceptați? Vă rog, doamna Ulfskog, Ulfskog 30 de secunde. <clears throat> Eh, eh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș eh, dori să Uh, știu. Ce părere are doamna Gomes despre ce am mai discutat până acum și de ce a zis domnul Krasnodievski? De exemplu, în Suedia, foarte mulți uh, tineri, bărbați, au plecat să lupte alături de statul islamic. Integrarea nu este uh, corect făcută. Ar trebui să uh, știm să-i primim pe tinerii care vin la noi, să îi integrăm, pentru că foarte mulți fug din țările lor și dacă n-ar avea nevoie să fugă de acolo, nici n-ar exista astfel de activități. Doamnă Gomes, aveți 30 de secunde pentru răspuns. Uh, da, Portugalia a primit refugiați și va mai primi în, în următoarele luni. Cei care vin nu vin pentru că nu funcționează sistemul. Cei care vin sunt susținuți la noi pentru a fi integrați social și pentru uh, asta li se dă drept de muncă, ceea ce e foarte important. Este esențial ca oamenii să poată lucra Includerea socială este esențială și, de altfel, toate politicile neoliberale nu au făcut decât să susțină excluderea socială și discriminarea, mai ales în comunitățile de migranți. Exact asta le-a permis teroriștilor să recruteze tineri din teritoriul european, pe care să ia să lupte în străinătate, dar și aici, împotriva noastră. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă rog uh, să respectați timpul de 30 de secunde. Doamna să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doar în Germania cifra uh, uh atacurilor teroriste s-a triplat în ultimii ani și tot mai mulți dintre teroriști sunt adepți ISIS. Sunt oameni care au venit la noi împreună cu refugiații. Din păcate, nu funcționează um, bine legăturile dintre autorități și vreau să vă dau un exemplu. În 7 ianuarie, la un an de la atentatele de la Charlie Hebdo, a fost împușcat un bărbat în Paris care atacase doi polițiști. A fost identificat apoi ca Tarek Bengashem, un marocan care uh, locuise în Germania și uh, uh, avusese acolo cel puțin șapte identități diferite. Se înregistrase ca georgian, ca tunisian și așa mai departe. În Germania și în alte state europene s-au uh, produs, s-au comis foarte multe infracțiuni, furturi, trafic de droguri, încălcarea legii armelor de foc, um, atacuri sexuale, violență sexuală, multe dintre ele erau legate de ISIS și în ciuda informațiilor disponibile despre acești infractori, ei au reușit să circule liber prin întreaga Europa. Și Germania este uh, un factor negativ în combaterea terorismului. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Weidenholzer, un minut 30. Aceste atacuri teroriste se produc tot mai des și sunt efectul um, unei situații care destabilizează societatea noastră liberă și pun în pericol Uniunea Europeană. Combaterea um, amenințărilor teroriste este foarte importantă și merită toată atenția noastră. Uh, și uh, poartă un nume, amenințarea teroristă, Daesh, ISIS. Trebuie să vorbim despre acest lucru. Nu e cazul să abuzăm de această discuție de dragul polemicii. Mulți au impresia că se vorbește mult dacă nu se acționează eficient. În acest Parlament uh, s-au adoptat uh, două măsuri foarte discutate, un raport privind radicalizarea, celălalt este raportul uep PNR însă acestea nu au uh, reușit să intensifice schimbul de informații. Însă noi am adoptat aceste măsuri. Ar fi nevoie pe termen scurt și de acțiuni. Trebuie să ne gândim dacă aceste date sunt realmente bine analizate, bine folosite avem nevoie de uh, personal mai uh, numeros și mai bine format în rândul poliției și trebuie să ne întrebăm și de ce uh, serviciile secrete naționale își țin pentru ele informațiile pe care le au. De ce nu cooperează între ele? Ar trebui să existe o obligație. Domnule comisar, poate regăsiți niște metode ca să faceți serviciile de informații să colaboreze să-și uh, transmită informațiile pe care le au și ar fi, cred că, esențial ca să obținem și succese pe viitor. Vă mulțumesc. Un minut, domnul López Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Anul 2015 a fost uh, anul cu rata mortalității cea mai mare din cauza terorismului după atentatele din 2004 de la Madrid. Așa că întrebarea este nu dacă vor lovi din nou, ci unde și când. Și asta se va întâmpla cu noi toți, pentru că cetățenii europei sunt cei care au de suferit și nu putem sacrifica drepturile lor din cauza unei securități naționale care nu este coordonată. Așa că trebuie să dăm dovadă de inteligență și să nu uh, comitem greșeala crezând că străinii, migrația, refugiații sunt o amenințare uh, pentru noi și nici să permitem ca panica să fie răspunsul dat. Pentru a rezolva problemele trebuie să completăm Schengen și avem nevoie de o comunitate europeană cu informații partajate. Care este drumul corect? Este acela de a completa dreptul penal european și a avea o agenție europeană de poliție și a oferi protecție victimelor terorismului. Nu trebuie să cedăm. Președintele întrerupe. Domnule Lopez Aguilar, uh, sunt probleme de interpretare E o problemă cu traducerea. Acum e în regulă, vă rog să continuați. Continuați. Da, acum puteți continua. Spuneam că soluția este aceea de a înțelege că procesul de jihadisare prin uh, excluziunea socială trece prin uh, lupta europeană împotriva marginalității și a inegalității și deschiderea dialogului cu acele categorii sociale care au avut de suferit de pe urma măsurilor de austeritate care au crescut inegalitățile în Europa și care se află în spatele acestui fenomen acestei marginalizări crescute, acestei excluziuni crescute care a făcut ca mulți tineri născuți în Europa să comită atentate aici. Mulțumesc. Un minut, domnul Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, există conflicte interne cu grupuri naționaliste în diverse regiuni ale lumii. Nu mai există frontiere de niciun fel și terorismul nu mai cunoaște frontiere, acum mai mult decât niciodată. Și nu se poate găsi o soluție pașnică, așa cum s-a întâmplat în Irlanda de Nord. Singura soluție pentru a pune capăt radicalizării și propagandei ISIS este să avem o politici în ceea ce privește integrarea, aducerea în instanță contra propaganda pentru cei care sunt sensibili la această radicalizare și o politică externă mai bună față de cei care își aduc contribuția în acest proces, Arabia Saudită, uh, Turcia și așa mai departe. Eu nu propun aici să renunțăm la valorile noastre fundamentale, pentru că principalul nostru obiectiv este să garantăm securitatea cetățenilor și nu să-i punem în pericol și mai mult. Mulțumesc! Aici se încheie lista vorbitorilor în nume propriu. Trecem mai departe la procedura intervențiilor spontane. Șase persoane uh, s-au înscris la cuvânt, le dau cuvântul tuturor și începe domnul Bogovici, un minut. zelo Vă mulțumesc. Întâi de toate trebuie să spunem limpede care sunt motivele principale ale răspândirii terorismului. Mulți europeni sunt dezamăgiți că nu au niciun viitor. Ghetouri se dezvoltă în marile orașe ale Europei. Și acestea sunt locurile în care terorismul înflorește. Trebuie să facem față faptului că Libia, Irak, Siria sunt sub dictatură și a întreaga regiune statul islamic și alte țări arabe finanțează terorismul și tot ei sunt cei care finanțează atacurile teroriste în Europa. Trebuie să asigurăm schimbul adecvat de informații între noi, trebuie să ne asigurăm că serviciile noastre secrete cooperează și trebuie să tratăm cauzele terorismului, trebuie să fim inteligenți și uh, să nu atacăm europeni onești, așa cum se face prin intermediul directivei privind armele de foc. Uităm că traficul ilegal de arme e cauza terorismului. Nu se poate, nu se permit întrebă cu cartonaș albastru. Cred că veți Cred că ați înțeles bine ce a spus colegul. Îmi pare foarte rău, dar dacă vreți să puneți o întrebare cu cartonaș albastru, ridicați-l. Doamna Grapini, un minut domnule președinte domnule comisar în perioada de criză se probează cel mai bine dacă o organizație o familie o uniune rezistă sau nu. mai mult ca oricând uniunea europeană are nevoie de unitate pentru a asigura siguranța cetățenilor noștri și acest lucru trebuie să reprezinte permanent Uh, să fie permanent pe agenda consiliului și a comisiei. reprezentantul consiliului ne a spus aici că trebuie ameliorată ura împotriva musulmanilor dar în același timp trebuie să vă propuneți domnule comisar și soluții pentru a i face pe musulmani să înțeleagă condițiile de acceptare în europa să ne înțeleagă și să accepte cultura europeană dacă au ales să trăiască în europa sau dacă au fost obligați să o facă datorită conflictelor și problemelor economice. aici s a greșit în momentul în care a început criza pentru refugiați. este nevoie de mai multă coerență în comunicare la nivel național și european mai ales din partea consiliului. comisia și consiliul trebuie să prezinte cetățenilor europeni un plan clar care să gestioneze problema refugiaților din zonele de conflict și a migranților economici. nu putem lăsa la voia întâmplării și a interpretării fiecărui cetățean problema refugiaților și nici nu putem muta state întregi în europa. de aceea comisia și consiliul trebuie să lucreze împreună și să prezinte parlamentului european dar și statelor membre un plan de măsuri coerent solidaritatea prost gestionată poate submina securitatea. mulțumesc. mulțumesc doamnă grapini. domnul marias κύριε πρόεδρε η καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής θα γίνει αποτελεσματική μονάχα όταν. Mulțumesc. Combaterea terorismului presupune și să se vadă de unde vin persoanele care vin la noi. Tinerii devin uh, fundamentaliști, aceasta este uh, o problemă de amploare la nivel uh, social. Trebuie să găsim moduri de acțiune în statele membre, în special în Franța. Franța acționează în statele arabe din 2012 încoace, iar um, integrarea musulmanilor în societățile uh, de primire trebuie și ea să fie luată în calcul. Trebuie să se combată discursurile de incitare la ură și uh, e foarte important să nu uităm de și de conflictele culturale. În ceea ce privește relațiile cu uh, statele din Africa de Nord, și acestea trebuie să nu fie pierdute din ochi. Domnul Marinio Pinto. Κύριε Φαρία, θα πάρετε και εσείς τον λόγο. Θα πάρετε και εσείς τον λόγο. Θα πάρετε και εσείς. Θα μιλήσετε και δύο. Μην ανησυχείτε. Vă dăm cuvântul după aceea, nu vă, nu vă temeți. O să vă dăm cuvântul. Am spus că dau cuvântul tuturor. O să vă dau cuvântul, spune președintele, după aceea. Nu vă faceți griji. Marinho Pinto, έχετε το λόγο για ένα Domnul Marinho Pinto, un minut. Combat ao terorismo, cum Mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva terorismului începe cu combaterea rasismului, xenofobiei și a fanatismului și continuă pentru o luptă pentru democrație, stat de drept, libertăți individuale, în special în ce privește libertatea de circulație a tuturor cetățenilor europeni. Europa, cum spunea Steiner, e fica Atenei, dar și fica Ierusalimului. O Europa care s-a construit uh, prin cultură, pornind de la cele trei religii monoteiste, creștinismul, iudaismul și islamismul. Secole la rând, au fost persecutați evrei, iar acum ne pregătim să persecutăm musulmanii. Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, combaterea radicalizării trebuie să fie o luptă împotriva intoleranței care se dezvoltă în mod periculos în sânul Europei. Mulțumesc. Domnul Giambatski are o întrebare cu cartonaș albastru, dar domnul Giambatski s-a exprimat în cadrul dezbaterii pe acest subiect. Vă rog să luați loc, domnule Giambatski, și uh, să vă puneți căștile, ca să înțelegeți ce vă spun. Voiam să spun că ați participat deja, v-ați exprimat în cadrul dezbaterii. Acum suntem la intervențiile spontane și nu este normal să luați dumneavoastră din nou cuvântul și acum. Uh, printr-un cartonaș albastru. Dăm cuvântul la CHDI uh, celor care nu au avut șansa de a se exprima în cadrul dezbaterii. Vă rog să fiți înțelegători și să nu insistați. Doamna Tomacici. Hvala lijepa. 2015. su obilježili teroristički napadi u izvedbi islamske države i njezinih simpatizera diljem svijeta, a prema posljednjim Anul 2015 a fost marcat de atentate teroriste din partea statului islamic și a simpatizanților lor. Serviciile de inteligență ne arată de asemenea că, din păcate, anul 2016 nu va fi mai bun. Nu ar trebui să panicăm, să nici n-ar trebui să fim prea mulțumiți. Ar trebui să creștem măsurile de securitate pentru a ne asigura că cetățenii noștri sunt în siguranță și forțele noastre de securitate ar trebui să aibă undă verde pentru a interveni mai rapid împotriva celor care pregătesc atentate pe teritoriul nostru. Cooperarea internațională trebuie să crească și, de asemenea, organizațiile din statele membre competente trebuie să se pună de acord și să se coordoneze mai bine în acțiunile lor, fără ca activitățile lor să aibă de suferit de pe urma a organizațiilor supranaționale. Trebuie să dăm dovadă de eficiență pentru că este în joc securitatea cetățenilor noștri și aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră. Așteptăm uh, viitoarele propuneri ale Comisiei și Consiliului. Un ultimul rând, domnul Faria, un minut. Da Domnule președinte, recentele atacuri teroriste din Turcia și Burkina Faso nu doar că arată uh, sporirea terorismului, ci și caracterul său transnațional și potențialul mondial care cere un răspuns adaptat. În combaterea terorismului, Uniunea Europeană nu trebuie doar să-și consolideze cooperarea în materie militară și de securitate, ci să combată radicalizarea, să uh, combată finanțarea terorismului și alimentarea în mijloace logistice, așa încât să ne apărăm modelul nostru de civilizație. De asemenea, trebuie uh, uh, văzut că soldații peșmerga răniți care vor să se trateze în Europa trebuie să plătească astfel de servicii de îngrijire. Uh, haideți să nu sacrificăm drepturile umane și să nu facem ca refugiații să devină victime colaterale ale terorismului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Faria. Aici uh, se încheie lista vorbitorilor de la Catch the Eye și numele comisiei are cuvântul domnul Avramopoulos. Micro. Έλεγα να αποφασιστώ τις ευκαιρίες για να θυμηθώ λίγο τα ελληνικά μου. Mulțumesc! Tocmai uh, mi s-a dat și mie șansa să mă exprim puțin în limba mea maternă, însă o să vorbesc totuși engleză. Parlament. Doamnelor și domnilor parlamentari, am urmărit cu foarte mare interes această dezbatere și um, notat mesajele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne oferiți uh, față de angajamentul nostru de a lupta împotriva terorismului. Terorismul este o temă care nu lasă pe nimeni indiferent. Și cred că în această sală am reușit să ajungem la o adevărată conștiință comună, dincolo de angajamentul nostru politic, pentru a lupta împotriva terorismului. Doamna Sargentini, aș vrea să vă răspund la întrebarea pe care ați pus-o, care este extrem de importantă și încă de la început am fost foarte clar pe această temă. Atentatele teroriste, chiar și acelea care nu sunt organizate de o rețea mai largă, costă bani bani pentru echipamente, pentru logistică, pentru documente falsificate și vă asigur că vom încerca să localizăm acești bani pentru a preveni și pentru a încheta atentatele teroriste. Și vom reveni în curând tocmai pentru a dezbate această chestiune în detaliu. Nu cred că trebuie să vă dovedesc aici încă o dată cât de mare este angajamentul nostru uh, pentru această luptă împotriva terorismului și pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri. Cu toții cred că suntem de acord că s-au făcut progrese pentru a îndeplini agenda europeană pe marginea securității. Însă, bineînțeles, nu am reușit să ne atingem toate obiectivele, pentru că atâta timp cât amenințarea teroristă este prezentă, este de datoria noastră să continuăm. Amenințarea teroristă este tangibilă și avem nevoie de acțiuni clare care să schimbe situația la toate nivelurile societății noastre. Avem nevoie unii de alții pentru a avea rezultate. Instituțiile europene, statele membre, guvernele naționale, autoritățile uh, naționale și locale, agențiile de implementare a legii, serviciile de inteligență, dar nu numai, și societatea civilă trebuie să se implice. Și aș vrea să revin la un comentariu făcut uh, la începutul intervenției mele. Statele membre trebuie să aibă încredere mai multă unele în altele E nevoie de această încredere. Trebuie să partajeze informații între ele și cu Europa. Și pot să vă spun la nivel personal că nu sunt mulțumit cu nivelul de cooperare de până acum, pentru că, din păcate, majoritatea statelor membre, îmi pare rău să o spun așa, dar își păstrează cele mai interesante informații pentru ele. De aceea trebuie să facem un pas înainte în acest domeniu. Munca noastră nu s-a terminat. Comisia va întări eforturile și va dubla eforturile practic în anul 2016. Ne așteptăm la acțiuni și măsuri concrete, în special în ceea ce privește finanțarea terorismului. Și mă bizui pe susținerea dumneavoastră în acest domeniu. Trebuie să mergem mai departe, rapid și eficient, găsind soluții europene pentru probleme comune europene precum terorismul. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne acordați. Epitrope. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, în numele Consiliului, domnul Kundax are cuvântul. Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte Doream să mulțumesc eurodeputaților pentru o extrem de interesantă dezbatere pe tema terorismului. Haideți să începem prin a spune că terorismul e un monstru cu multiple fațete. Nu există un uh, răspuns unic sau simplu la această amenințare și înțeleg astăzi uh, întreaga paletă de emoții uh, pe această temă exprimată aici în Parlament. Ne gândim la victime, la familiilor, la copiilor, și iau foarte în serios toate aceste emoții. În onoarea acestor victime vreau să vă asigur că nu doar Consiliul este foarte activ în a asigura o mai bună cooperare, ci aș atrage atenția asupra utilizării politicianiste a temei terorismului. Dacă nu suntem uniți în combaterea terorismului înțelegând că e un fenomen complex, un fel de caracatiță și că trebuie să lucrăm atât pe partea de prevenție cât și pe cea de represiune, cu mai multă încredere între țări, cu mai mult schimb de informații, cu combaterea statului islamic, dacă nu conlucrăm împreună ci îl transformăm doar într-un element pe agenda noastră politică, e limpede că nu vom putea progresa. Și vreau să vă spun ceva. Uh, nu știu, cred că domnul Bonanno a invocat termenul elită politică. Eu reprezint aici Consiliul, nu guvernul uh, neerlandez, ci Consiliul, care se bazează pe guverne de culori politice diferite și pentru mine e greu să aud Poate câștigați uh, cam 100.000 de euro pe an, nu știu, uh, dar dacă dumneavoastră sunt parte, sunteți partea elitei politice și eu sunt. Și nu cred că vreunul dintre noi are dreptul să vorbească de vreo diferențiere între oameni. Noi reprezentăm cetățenii noștri, putem avea viziuni politice diferite, dar nu vom uh, dezbate pe baza simplificării. Nu putem accepta așa ceva, pentru că terorismul e mult prea complex pentru asta. Iar dacă ne păstrăm sângele rece și analizăm ce se petrece și dacă cooperăm, atunci împreună putem să progresăm. Dar dacă uh, stăm fiecare în colțul său, e exact ceea ce își doresc teroriștii. Vom fi divizați și uh, strategia de a instila frica în rândul populației e cea care câștigă și noi nu mergem în direcția cea bună. Iată de ce vă spun. Haideți să dăm dovadă de sânge rece și să cugetăm la ce facem. Da, prevenție, da și represiune și da, cooperare. Da, trebuie să combatem statul islamic. Și cred că și comisarul a spus-o foarte limpede și Consiliul asta încearcă. Am avut o conferință cu 10 zile în urmă în uh, țările de jos, uh, bazată pe coalția anti-ISIS și am identificat următoarea problemă. Trebuie să combinăm încrederea între noi, asigurându-ne că schimbul de informații are loc și mă întreb de ce nu se întâmplă asta mereu? De ce ar trebui să se întâmple mai mult? Toată lumea a spus acest lucru. La Consiliu s au obținut chiar un acord pe această temă, dar e de înțeles și de ce nu e suficient să spunem că e nevoie de schimb de informații. Și asta am înțeles săptămâna trecută. E vorba de cooperarea nu doar între forțele de poliție, ci și societatea civilă, serviciile secrete și alte și fiecare are metode de lucru specifice. Cel mai puternic răspuns al societății noastre e reziliența, să credem în valorile noastre bazate pe democrație și statul de drept. Nu doar să le aplaudăm, și există și răspunsuri concrete. Până la urmă ajungem la faza de implementare. Suntem de acord, putem avea câte dezbateri vrem. Consiliul între timp uh, lucrează în diferite contexte, în diferite scenarii pentru a ameliora cooperarea noastră. Și e important să obținem un acord uh, așa cum am făcut-o în decembrie Parlament Consiliu pe tema dosarului PNR. Consiliul are încredere că uh, un registru uh, al pasagerilor la nivel european poate identifica mai ușor suspecții de terorism. Uniunea Europeană a adoptat deja o serie de măsuri pentru colectarea și schimbul de date uh, personale și transferul și procesarea datelor PNR trebuie să complementeze aceste instrumente. Activitățile teroriste implică călătorii internaționale și finanțare, inclusiv traficul de persoane, traficul de droguri sau antrenarea combatanților străini în, uh, în tabere externe UE. Deci trebuie să identificăm persoane care înainte nu erau suspectate în contextul crimei organizate. Îmi dau seama, cred că și doamna Holmer a spus acest lucru, legătura între uh, directiva PNR și directiva protecția datelor. Uh, înțeleg preocupările, le împărtășesc. Președintele Schulz ne le-a transmis de asemenea și am răspuns. Cele două instituții ale noastre, sigur, sunt de acord că Acestea sunt legislații vitale și sperăm să mm, intre în vigoare cât mai curând. Vreau să vă asigur că Consiliul va face tot ce trebuie pentru ca aceste dosare să fie adoptate cât mai rapid, inclusiv în ce privește traducerile și um, verificarea juriștilor lingviști, așa încât să avem niște texte juridice de mare calitate. Instituțiile noastre vor continua să conlucreze pentru a ne asigura că nu intervine nicio întârziere în aceste dosare cruciale. Am obținut un acord pe ambele dosare, atât PNR cât și uh, protecția datelor și uh, nu vrem să uh, întârziem angajamentele noastre. Am vorbit mult despre cooperarea noastră dacă această cooperare obligatorie sau nu, poate că nu e uh, uh, tema cea mai importantă. Uh, articolul, articolul 42 e responsabilitatea statelor membre uh, aceea de a uh, culege informații. Însă, cum spuneam, e nevoie de încredere, împărtășire și uh, stopare terorismului i-aș mai asigura pe cei care se tem. Vorbim într-una de echilibru. Toată lumea își dorește să aibă echilibru între uh, uh, prevenție și represiune, unii, unora le place să spună Coranul nu e sursa fundamentalismului. Credeți ce doriți? Efortul nostru e unul combinat atât de prevenție cât și de represiune și sigur că e foarte important să ținem seama de statul de drept și de valorile noastre pentru că tocmai ele sunt atacate. Felul în care uh, combatem terorismul trebuie să fie unul rezonabil prevenția nu este o politică soft, eh, din potriva este o politică de tip hard. Trebuie să ne asigurăm că nu se mai radicalizează anumite persoane. Și în plus că nu uh, intervine discriminarea. Dacă dorim să fim eficace, însă trebuie să vedem, la, să vedem care întregul lanț al radicalizării. Iar închiderea frontierelor nu este un răspuns pentru antiradicalizare. Și e paradoxal să spunem că vrem să închidem frontierele, dar e nevoie de mai multă cooperare internațională. Săptămâna trecută la conferință am inclus țări care sunt preocupate de aceste teme și, uh, cum vă spuneam, e vorba de țări din Africa de Nord, dar și de altundeva, în această cooperare a serviciilor de informații. Calendarul cooperării noastre uh, e unul foarte important. Trebuie să dezbatem în mod uh, periodic, regulat, Parlamentele noastre naționale controlează ce se întâmplă, dar sigur și dezbaterile de aici sunt foarte importante. Și avem un dușman care are multe posibilități de a se uh, mișca. Asta nu are de-a face cu frontierele. Iată de ce trebuie să accelerăm eforturile noastre, trebuie să ameliorăm încrederea și diviziunile, uneori legitime dintre noi, trebuie să ne asigurăm că nu duc la lipsă de eficacitate în lupta împotriva terorismului. Vă mulțumesc foarte mult! Aici se încheie această dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la uh, negocierile unui uh, acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. Domnul Lange are 5 minute în calitate de autor al întrebării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, domnule comisar,